képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket elsőként a tegnapi ülés jegyzőkönyve a Dragi colegi, dragi colegi, ne continuăm reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost transmis. Dacă există întrebări sau obiecții, vă rog să le formulați. Dacă nu, se consideră ca fiind